Morning, Chair. We are ready if you are. Thank you so much. I'm ready and I hope you all are. Let me first of all say good morning to, to everyone. Bună ziua! Urez bun venit tuturor la această ședință extraordinară a Comisiei ITRE. Să trecem imediat la punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt comentarii, agenda se poate adopta. Punctul 2, anunțurile președintelui, ca de obicei, ședința de astăzi este transmisă în direct uh, pe internet. E disponibilă interpretarea franceză, germană, italiană, română, portugheză și interpreții se vizuie pe buna calitatea sunetului, pe calitatea imaginii vorbitorii sunt rugați să vorbească într-una dintre limbile pentru care se asigură interpretă. Se insistă să vorbiți uh, clar, uh, lent, pentru ca interpreții să-și poată face munca. Și aș vrea să le mulțumesc anticipat interpreților pentru efortul lor. Punctul 3. Anunțurile președintelui în legătură cu deciziile coordonatorilor de pe 3 iunie 2020. Aceste decizii au fost comunicate tuturor membrilor prin e-mail pe 9 iunie. Punctul 4. Vă propun să aprobăm procesul verbal al ședinței de pe 17 și 18 februarie 2020. Și acum trecem la punctele 5, 6 și 7, adoptarea proiectelor de raport și avize raportor la punctul 5, Maria, Marisa Maria de la GUE, punctul 6, Maria de Glasa Caravaia de la PP, la 7, Joel Mele de la ID. Trebuie să votăm cele două proiecte de rapoarte cu privire la pachetul EIT și avizul ENVI cu privire la criza de medicamente. Înainte de a deschide votul, aș vrea să dau cuvântul timp de un minut doamnei Maria de Grașa Cabaiu raportare pentru agenda noastră strategică a IT, pentru că dorește să facă o scurtă declarație. Doamna Maria de Grafa Cravaliu, aveți cuvântul timp de un minut. Chair, uh, Domnule președinte, doamna Cavaia, se pare că nu e în legătură prin internet. Bun. Atunci cred că trebuie să trecem mai departe la vot. Dacă nu mă înșel, în orice caz trebuie să verificăm dacă e întrunit cvorumul. Un sfert din membrii comisiei, adică 20 de membri Aș vrea așadar să vă rog pe toți să cereți cuvântul apăsând butonul corespunzător de pe ecranele dumneavoastră ca să verificăm dacă se întrunește quorumul înainte de a trece la vot. Vă rog. Could you please raise your hands? Vă rog să ridicați mâna. I can confirm that we have Pot să vă confirm că sunt unit vorumul și putem continua. Mulțumesc. Așadar, am confirmat uh, că se întrunește vorumul. Așadar, putem trece la voturi. Vreau să vă aduc aminte că doar membrii ale căror nume a fost comunicată secretariatului din uh, prealabile către grupurile politice au dreptul să voteze. Cei membri au primit ieri seară un email de la secretariatul IDRE cu un buletin de vot de o pagină și instrucțiuni de vot. Primul vot, amendamentele de compromis la cele trei dosare. După deschiderea votului, veți completa buletinul electronic sau manualul, printați, semnați, semnați declarația, scanați sau faceți o fotografie a buletinului de vot. Puteți semna electronic pe ecran cu stilusul și apoi trimiteți varianta semnată la adresa itreeuropa.eu de pe adresa de e-mail oficială de deputat doar voturile trimise de la adresa de e-mail oficială, inclusiv numele, votul și semnătura în format rezonabil vor fi uh, contate ca voturi valabile exprimate. Membrii care au fost prezenți în uh, sală și incluși pe lista dată de grupuri pot uh, înmâna imediat buletinul de vot secretarului. Vă rog așadar, stimați deputați, votul s-a deschis, veți primi imediat un e-mail de la secretatul ITRE cerându-vă să votați. Votul rămâne deschis până la ora 10.30. Doar buletinele de vot primite până atunci vor fi avute în vedere. Rezultatele se vor comunica membrilor prin e-mail cel târziu la ora 12 astăzi. Sperăm chiar mai devreme, având în vedere că nu există probleme tehnice. Vă rog să rețineți că votul final și pentru în negocieri la cele două dosare IT se va deschide imediat după ce se anunță rezultatele cu privire la amendamentele de compromis. Vi se va cere prin e-mail să completați buletinul de vot pentru voturile finale. Mandatele de negociere să le trimiteți înapoi secretariatului IT. Votul va fi deschis timp de 3 ore și vom comunica rezultatele voturilor finale, mandatul de negociere prin e-mail din momentul în care va fi posibil după încheierea procedurii de vot. Așadar, vă rog să votați, votul e deschis, vă rugăm să ne trimiteți voturile. Cu asta putem trece <clears throat> la punctul 8, un schimb de păreri cu doamna mea, Maria Gabriel, comisar pentru cercetare, cultură, educație și învățământ în legătură cu relansarea europeană după epidemia de COVID. Aș vrea să-i urez bun venit doamnei comisar Maria Gabriel pentru inovare, cercetare și celelalte elemente din portofoliu, pentru prezența de astăzi în ultimele luni, doamna comisar Gabriel a fost deja de două la comisia noastră pentru a discuta reacția comisiei la pandemia COVID-19. A fost un schimb foarte util și mulțumesc pentru disponibilitate din nou. Acum că Comisia și-a anunțat planul de relansare pentru Europa, care include multe um, elemente pentru Horizon Europe, programul specific, și de ce mai are importanță să discutăm mai detaliat acțiunile propuse de către Comisia Europeană în domeniul de cercetare în contextul pandemiei COVID-19. Ne interesează în special să primim informații pe care putea să ne le comunice doamna comisar în ce privește cercetarea pentru elaborarea de vaccinuri avem aproape două ore la dispoziție pentru acest schimb de pareri care se va efectua în conformitate cu lista de vorbitori în două runde de întrebări și răspunsuri. Prima rundă, coordonatori sau reprezentanții ai grupurilor politice, a doua rundă, 23 de membri. Dacă avem timp disponibil la sfârșit, am putea primi unele răspunsuri în procedura spontană, chiar și Vă rog să aveți amabilitatea să respectați timpul alocat, 3 minute pentru coordonatori, 1 minut pentru ceilalți membri, pentru a da tuturor colegilor posibilitatea de a pune întrebări și doamnei comisar Gabriel să răspundă. Acum o invit pe doamna comisar Gabriel să ia cuvântul timp de 10 minute pentru o declarație introductivă. Doamna comisar, sper că sunteți în legătură, bun venit și aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc că m-ați invitat la acest schimb de păreri cu privire la planul de relansare europene. Așa cum am propus pe 27 mai. Mai întâi vreau să vă spun că această discuție e absolut necesară <clears throat> pentru a înțelege mai bine ce așteptări avem Face această strategie de relansare, dar în special să vedem care este impactul pe care așteptăm pe economia europeană în anii următori. Astăzi vreau să prezint ultimele acțiuni și în special să vă ascult pe dumneavoastră pentru că punctul de vedere al Parlamentului European important, are un rol esențial de a juca în a uh, se ajunge la un compromis la viitorul buget european și planul de relansare pentru Europa. Permiteți-mi așadar, de la bun început, să vă exprim încă o dată recunoștința pentru sprijinul dumneavoastră în ultimele luni. Am văzut în ce măsură politica de inovare, cercetare fac parte din prioritățile noastre, nu doar financiare, ci și pentru societate și economie și aș vrea de asemenea să vă țin la curent cu ultimele acțiuni pe care le-am întreprins în lupta împotriva COVID-19. Astăzi aș vrea să încep spunându-vă că propunerea Comisiei legată de Next Generation EU are o misiune de a răspunde nevoilor de investiții masive și în același timp să răspundă la așteptările întreprinderilor omogene, inclusive, echitabile pentru toate statele membre. Iată de ce noul instrument Next Generation a fost uh, creat, cunoaște cifrele și propunerea, așa cum se prezintă astăzi, 750 de miliarde de euro, 250 împrumuturi, 500 de miliarde de granturi. Există trei elemente în strategia de relansare. Mai întâi, o reformare a bugetului european pe termen de lungat pentru a putea acționa eficace și transparente în ce privește coeziunea, convergența și investițiile. Al doilea rând, instrumentul de relansare în sine, care va fi activat prin programe ale Uniunii. Orizontul Europa are rol primordial pentru noi și, în al treilea rând, măsuri legate de instrumentele externe ale Uniunii pentru a sprijini de asemenea și partenerii din vecinătate și din restul lumii. O să insist mai întâi pe Orizont Europa, pentru că cercetarea și inovarea reprezintă elemente și pârghi esențiale pentru a asigura o relansare durabilă și inclusivă, reziliența sectorelor productive și competitivitatea economiilor. Cred că e extrem de important să reamintesc că două treimi din creșterea Uniunii Europene, din productivitatea Uniunii, în ultimele decenii, <clears throat> au fost determinate de investiții în materie de cercetare și inovare Știm cu toții că impactul Orizont Europa e esențial, iar în ce privește planul de relansare și complementul bugetar pentru Orizont Europa, am încercat să fim și ambițioși și, și pragmatici. Astfel am ținut cont ultima ofertă a președintelui Consiliului European din februarie 2020 80,9 miliarde de euro, la care am adăugat 13 miliarde de euro prin instrumentul de relansare. Aceste 13,5 miliarde suplimentare au ținut cont de prețurile din <clears throat> prețurile din 2018 de 14,6 miliarde în prețurile actuale. Pentru noi, important va fi să vedem cum asigurăm cel mai bun impact și beneficiu. Deci, dacă ne gândim la prețuri curente, Europa acum are 106,5 miliarde de euro, fără cercetare în investiții. ceea ce nu atinge cele 120 de miliarde de euro cerute de Parlamentul European, e adevărat, dar avem o sumă semnificativă fără precedent totuși. Încă de acum, <clears throat> mingea e în terenul statelor membre, trebuie să ajungă la un bun compromis și sper și e dorința mea să nu coboare stacheta și bugetul Orizont Europa să rămână ridicat. Acum vă revine și dumneavoastră sarcina să ne ajutați să-i convingem. E esențial ca programul Orizont Europa să fie consolidat pentru a finanța cercetarea în domeniul sănătății, rezilienței, tranziția verde digitală, dar de asemenea să putem pregăti mai bine pentru viitoare situații de urgență sanitară sau cu alt caracter Consolidarea bugetară din planul de relansare se referă la patru priorități, uh, sănătate, domeniul digital, industrie, spațiu, clima, energie și mobilitate și, în al patrulea rând, Consiliul European al Inovării. Pentru acești poli, pentru majoritatea, finanțează mari parteneriate, noi întreprinderi comune, joint undertakings, care reprezintă un element important pentru cooperare în domeniul de cercetare și inovare. Nous voulons intensifier les efforts de la în domeniul sănătății vrem să intensificăm cercetarea pentru a lucra și mai mult pentru testele clinice, măsurile de protecție inovantă, virologie, vaccinuri, tratamente și uh, toate aceste priorități uh, în Orizont Europa vor fi complementare unui nou program EU for Health. Bineînțeles, uh, susținerea financiară pentru toate aceste domenii vizează competitivitatea industriei europene, și dorim să lucrăm pentru o redresare care să respecte prioritățile stabilite în Pactul Verde, astfel încât companiile să aibă acces la tehnologiile și datele de care au nevoie. Bineînțeles, există și chestiunea sinergiilor cu noile instrumente și cu cele deja existente, pentru că avem exemple foarte concrete acum, fie că vorbim despre industrie, despre inteligență artificială sau hidrogen. Consiliul European al Inovării va oferi mijloace suplimentare pentru tehnologia de vârf, tehnologia emergentă, IMM-uri și startup-uri. Aș vrea de asemenea să vă informez pe scurt în legătură cu progresele făcute în lupta noastră împotriva coronavirusului. După cum știți, la începutul lunii mai, Uniunea Europeană a început să ofere un răspuns global în fața acestei crize. Un angajament la nivel global, uh, care se referea la 7,5 miliarde de euro inițial, acum a ajuns la 10 miliarde. Aceasta arată că avem o capacitate deosebit de mare de mobilizare și de a ne uni la nivel global împotriva virusului. În cadrul angajamentului luat de Uniunea Europeană, un miliard de euro a fost mobilizat în cadrul orizontului 2020 și cunoașteți foarte bine exemplele. Începem cu cele 48 de milioane în 18 proiecte și avem deja primele rezultate bune. Avem o inițiativă pentru medicamentele inovatoare, avem de asemenea milioanele suplimentare pentru Consiliul European al Inovării și, în sfârșit, 122 de milioane de euro mobilizate pentru un apel urgent uh, pentru întărirea capacităților de producție și de uh, soluții. Săptămâna trecută am anunțat uh, în jur de 166 de milioane de euro prin uh, proiecte pilot uh, pentru accelerarea Consiliului European al Inovării și încă 48 de milioane de euro pentru 36 de companii care vor contribui la planul de redresare al Europei în ceea ce privește uh, platforma europeană de date COVID-19 și aici vom lucra în continuare pentru că această platformă să devină operațională pentru a colecta și partaja date în domeniul cercetării și tot aici aș vrea să menționez și inițiativele Institutului European al Inovării și Tehnologiei. Pe 14 mai s-a anunțat o inițiativă pentru a oferi un răspuns în fața crizei cu un buget suplimentar de 60 de milioane de euro care va susține noi proiecte legate de COVID-19 și, pe de altă parte, startup-urile și IMM-urile vor avea un potențial deosebit de mare. Proiectele selecționate vor fi anunțate la sfârșitul lunii iunie. Aș dori de asemenea să menționez și rezultatele uh, foarte bune ale luptei Europe versus, versus Virus. Uh, avem uh, o proiecte transfrontaliere, multe companii au venit cu proiecte inovatoare, cele mai bune 100 au fost selecționate și toate acestea ar trebui să se alăture platformei COVID a Consiliului European al Inovării pentru a face legătura cu potențialii beneficiari finali, de exemplu spitalele. Aș dori să menționez aici și susținerea pe care am oferit-o companiilor europene. Aveți deja uh, câteva exemple în acest uh, domeniu. Săptămâna trecută, de exemplu, am avut onoarea să fiu prezentă la semnarea acordului între BEI și uh, compania uh, Biotech. Trebuie să continuăm eforturile pentru ca abordarea europeană să fie una coerentă, o abordare care vizează trei etape. Dezvoltarea unui uh, vaccin, dar ne gândim deja la etapa de producție și de distribuție, pentru că, așa cum v-am spus-o deja, valoarea adăugată a abordării noastre este aceea unui acces universal. În încheiere, Aș vrea să fac câteva comentarii legate de dimensiunea externă. Pe 26 mai am semnat o scrisoare de intenție cu uh, ministrul Takimoto din Japonia pentru a susține cooperarea în domeniul cercetării și al inovării pentru a avea mai multe sinergii între cele două programe de cercetare și până la jumătatea lui iulie vom organiza pentru prima oară o întâlnire ministerială cu ministrii africani ai cercetării. Tocmai de aceea e esențial să avem un acord asupra bugetului, pentru că avem negocieri de finalizat, avem capitole din Orizont Europa, cum ar fi, de exemplu, sinergia pentru cooperare internațională, pentru care trebuie să facem progrese în cadrul negocierilor, în special în acordurile de liber schimb. Salut de asemenea întâlnirea de pe 25 iunie a președinților care vor formula recomandări în ceea ce privește emisiunile pe viitor și sper că în dezbatere să revenim la acest punct. În același timp, suntem gata să avem o dezbatere și în legătură cu spațiul european al cercetării, noul parteneriat european. În încheiere vreau să vă spun că salut uh, faptul că zilele europene ale cercetării și inovării vor avea loc uh, anul acesta între 23 și 24 septembrie, o întâlnire virtuală 100% de data aceasta, dar bineînțeles vă invit să participați, să vă implicați și vom reveni în fața dumneavoastră cu ordinea de zi și inițiativele propuse. Mă opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc uh, dinainte pentru comentariile și sugestiile dumneavoastră. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar Gabriel, pentru acest cuvânt introductiv. Avem o primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor grupurilor politice, din partea PP-ului, domnul Eller. Vă rog. Mr. Eller, please press the speak button. Domnule Eller, vă rog să apăsați butonul speak. Mr. Eller, we will refresh you. You need to... Domnule Eller, vom face un refresh și după aceea puteți să apăsați butonul speak. Mr. Eller, could you please press the speak button? Domnule Eller, vă rugăm să apăsați butonul speak pentru a vorbi. Chair, it seems that a connect se pare că avem o problemă, domnule președinte, nu funcționează conexiunea. Foarte bine. Trecem atunci la domnul Dan Nica din partea grupului SD. Dan, sper că ești alături de noi. Te rog, îți dăm cuvântul, după care ne întoarcem la domnul Eller. Dan, te rog. Mr. Nica, please press the speak button. Domnule Nica, vă rog să apăsați butonul speak. Ok, maybe we try with one more. Poate încercăm cu un alt coleg, doamna Dlabajova, să vedem dacă mergem. Martina. Ești cu noi, Martina? Te rog. Can you hear me? Mă auziți acum? Mă auziți, mă vedeți? Da. Foarte bine. Vă promit că n-am făcut nimic eu în Germania și în România ca să fiu primul coordonator care ia cuvântul. Mă bucur că ești alături de noi, Maria. Vreau să mulțumesc uh, doamnei comisar pentru că a venit aici la Comisia ITRE și mă bucur că vă văd într-o formă bună. Uh, în toate întâlnirile între coordonatori și în eforturile noastre de a accelera planul de redresare a fost întotdeauna un element clar pentru noi și care a fost recunoscut ca adevărată lecție pe care am învățat-o de pe urma crizei, și anume că știința și inovarea sunt esențiale pentru economia noastră și că nu putem avea o economie vitală dacă nu susținem cercetătorii și inovatorii noștri. Am fost surprinși în mod plăcut uh, de uh, uh, creșterea din ce în ce mai mare a implicării IMM-urilor și startup-urilor în timpul crizei în toate licitațiile pentru acest domeniu și sperăm că acest, această tendință este pe termen lung prin planul de redresare și prin contribuția CFM-ului pentru cercetare și investiții. După cum știți, această ambiție este susținută de Parlament și trebuie să fie o prioritate în agenda politică să uh, nu aibă de pierdut în fața altor politici. Dorim să începem negocierile pentru a avea sinergii puternice între programe care să atingă obiectivele noastre și să întărească rolul cercetătorilor în toate ecosistemele trebuie să menținem ambiția noastră și, din păcate, pachetul propus de comisie oferă Orizont Europa un buget mai mic decât cel pe care îl propusese Parlamentul, 120 de uh, miliarde. Și vreau să vă întreb cum aveți de gând să lucrați cu statele membre pentru a reveni la acel obiectiv de 3% din uh, PIB uh, investiții în cercetare și inovare și uh, dacă ne gândim la uh, strategia pentru cercetare și inovare, să nu uităm că aceasta este esențială pentru a face față noilor provocări care ne așteaptă. Doamnă comisar, nu știu dacă ne puteți spune ce se întâmplă cu numirea președinției Consiliului European al Inovării și vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Mr. Eller seems to be connected. Se pare că domnul Eller este alături de noi. Domnule Eller, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. Uh, îmi pare rău, este a doua conferință de acest fel și cred că sistemul meu n-a mers prea bine. Doamnă comisar, bună dimineața și vă mulțumesc că ați venit în fața comisiei noastre. Aș avea patru întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, din punctul de vedere al consecințelor pentru ceea ce facem noi în planul de redresare pentru a face față crizei economice, vom lua o decizie și în legătură cu legea climei cu o reducere de 50 până la 55% până în 2030, ceea ce va avea consecințe și mai mari decât criza economică actuală, pentru că aceasta înseamnă o transformare totală a industriei europene. Deci, uh, uh, parteneriatele pe care le avem în domeniul Orizont Europa nu au o perspectivă până în 2030, uh, pentru ele e vorba de 2035 și o bună parte dintre ele nu se vor centra pe dezvoltarea energiilor curate, de care e nevoie pentru a atinge aceste obiective într-un timp atât de scurt. De aceea vreau să vă întreb cum asigurați alinierea acestor întreprinderi comune și uh, perspectiva de cercetare și dezvoltare generală dacă ținem cont de deciziile generale din legea asupra crimei. O a doua întrebare legată de pachetul de redresare. Spuneați că uh, banii uh, vor merge la orizont prin pachetul de redresare și avem și EU for Health, unde toți banii merg prin acest instrument. A treia întrebare. Mai avem trialoguri uh, pe care trebuie să uh, le avem în legătură cu Orizont și uh, ceasul începe să ticăie. Așa că vreau să vă întreb, avem nevoie de Consiliu și să avem o decizie până în septembrie-octombrie asupra bugetului european pentru a avea o cooperare internă și sinergia necesară. Ce aveți de gând să faceți pentru a asigura că suntem pregătiți și programele pot începe de la anul? Și o ultimă întrebare. Comisia va publica strategia sa în legătură cu întreprinderile comune. Acestea sunt uh, entități mari și am auzit că doriți uh, să aveți uh, un birou unic pentru toate întreprinderile comune și din punct de vedere juridic mi se pare o idee interesantă și am dorit să știm mai multe despre acest plan. Pe de altă parte, am auzit că Comisia dorește să propună un singur pachet pentru toate întreprinderile comune cu un temei juridic unic și vreau să știu cum ar funcționa asta din punct de vedere practic. Mulțumesc! Chair, Mr. Nica is connected. Domnule președinte, domnul Nica este conectat de asemenea. Da, sper că mă auziți bine acum și mă vedeți. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Aș avea mai multe comentarii. În primul rând, bugetul propus pentru Orizont Europa nu este suficient și nu suntem de acord cu reducerea CFM-ului și așa numita creștere pentru Next Generation EU, pentru că nu este o soluție bună, este o soluție proastă și va fi proastă și pentru cercetarea din UE. În al doilea rând, sau mai degrabă o întrebare pe care vreau, aș vrea să vă pun. Credeți că uh, vom avea un vaccin până la sfârșitul anului? în legătură cu producția și distribuția. Am aflat că patru state membre au încheiat deja un acord pentru 300 de milioane de doze de vaccin. Ce, se, ce trebuie să facă celelalte 23 uh, state membre? Trebuie să ceară cetățenia acestor state sau care va fi soluția pentru restul Uniunii, pentru restul cetățenilor? și cred că asta dă un semnal foarte prost. Cât privește hidrogenul, tocmai am aflat că banii alocați pentru întreprinderea comună pentru hidrogen uh, reprezintă de 8 ori mai puțin decât banii alocați, de exemplu, în China, de 6 ori mai puțin decât în Japonia și 50% mai puțin decât în Statele Unite pentru același lucru. Deci cred că dacă suntem cu adevărat uh, serioși, trebuie să creștem bugetul pentru această întreprindere comună și să ne asigurăm că avem resursele necesare, pentru că hidrogenul este absolut necesar. Dacă dorim o Europa curată, dacă dorim o adevărată tranziție către o economie verde, hidrogenul este răspunsul și dacă este așa, atunci trebuie să ne asigurăm că avem banii necesari pentru această uh, tehnologie atât de importantă și strategică pentru UE. Vă mulțumesc uh, încă o dată pentru eforturile dumneavoastră și aștept cu nerăbdare răspunsurile. Mulțumesc! Chair, you have the floor.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 Melin este aici în sală, așa că îi dăm cuvântul imediat. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru prezența și intervenția dumneavoastră. Trebuie să ne gândim la viitorul copiilor și nepoților noștri. Aceasta este o datorie a fiecarei generații. Fiecare epocă are propriile sale datorii și constrângeri și epoca actuală este extraordinară. Se cer investiții masive în economie, aceste 750 de miliarde împrumuturi și granturi, din care o parte au fost deja deblocate. Și toate acestea pentru 27 de state state care au un semestru în care economia a fost de-a dreptul busculată și locurile de muncă. Chiar dacă ieșim cu dificultate dintr-o perioadă lungă în care uh, șomajul în rândul tinerilor a fost destul de mare, Iată o criză care ar fi putut fi evitată uh, și ea, și de ce spun și ea, pentru că criza COVID-ului din punctul nostru de vedere, n-ar fi trebuit să fie niciodată atât de mare dacă liderii globali ar fi fost mai atenți, pentru că toate elementele sunt convergente astăzi pentru a demonstra realitatea uh, epidemiei s-a uh, anunțat practic uh, încă din al patrulea trimestru al anului 2019 și totuși nimeni nu a anticipat nimic, uh, deși unele țări, precum Portugalia, a luat măsurile necesare. De ce această introducere? Pentru că acest plan de redresare pare un pic uh, artificial și are un cu totul alt înțeles decât un ajutor pentru redresare pentru fiecare stat membru. Dacă ne gândim la uh, constrângerile pe care le vom avea în viitor, ne dăm seama că nu se respectă legislația națională. E vorba de o Europa federală care practic se instaurează fără acceptul nostru. Cât privește, doamnă comisar, în ceea ce privește intervenția în domeniul inovării și a tineretului, problematica este foarte periculoasă pentru că cei care vor fi beneficiarii de astăzi vor lăsa o povară grea pe viitor. Și atunci, de ce să nu uh, ținem cont de inovările pe care le-am făcut uh, până acum? Domnul Breton ne vorbește despre 5G, dar ne dăm seama că există deja întârzieri Uh, greu de uh, ajuns din urmă pentru unele state membre. De asemenea, se vorbește despre inteligența artificială, însă de unde știm că această inteligență nu va fi folosită de alte puteri străine? În ceea ce privește cadrul de reglementare pentru platformă, se pare că aceasta nu generează locuri de muncă, ci din potrivă. Ne vorbiți despre domeniul sănătății, e un lucru de lăudat, însă avem nevoie și de următorul lucru – toate aceste resurse să aducă locuri de muncă, pentru că altfel n-au niciun sens. Dacă nu avem locuri de muncă, consumul scade, nu există protecție socială, solidaritate, deci până la urmă sistemul de sănătate nu este funcțional. Domeniul de inovare este pe termen lung, este cel al reușitelor, dar și al eșecurilor, pentru că perioadele de cercetare de lungă durată duc de multe ori la uh, probleme în domeniul industriei care nu se adaptează pentru că tehnologia se dezvoltă foarte rapid. Știm și noi foarte bine că inovarea este esențială, însă vreau să vă întreb care sunt garanțiile pe care le oferiți în ceea ce privește investițiile necesare care trebuie să se centreze pe ecosisteme bune, ce garanții ne dați că vom utiliza bun, bunul simț și nu ideologia pentru obiectivele de climă și ce garanții ne oferiți în ceea ce privește liberul arbitru al statelor membre în fața concurenței neloiale și a uh, globalizării pe care nu le aveți în vedere în planul dumneavoastră de redresare? Mulțumesc! Chair, the floor is yours. Aveți cuvântul, domnule președinte. Chair, Mr. Ninistu is online. Domnule președinte, domnul Ninisto este conectat. Vă mulțumesc. Doamnă comisar Gabriel, aș dori să vă mulțumesc pentru eforturile pe care le depuneți în această criză COVID pentru a promova uh, și susține agenda de cercetare care va fi atât de importantă pentru găsirea unui vaccin ca să ne cât să depășim această criză sanitară și pentru a ne asigura că agenda de cercetare europeană este actualizată și că îmbunătățim finanțarea cercetării. Așteptăm cu nerăbdare reuniunea comună MVI3 pentru a vedea Uh, cum putem ajunge la obținerea acestui vaccin important pentru toți cetățenii? În ceea ce privește planul de redresare, dacă îl privim în întregimea sa, um, Există finanțare suplimentară pentru programul Orizont Europa și pentru cercetare în general, dar aceasta este destul de limitată. Ambițiile Parlamentului au fost unele mai uh, mari, deci cum considerați că finanțările canalizate înspre Uh, sănătate vor fi prioritizate în condițiile în care finanțarea generală nu este prea mare. Și apoi, în ceea ce privește pactul ecologic uh, european, acum este momentul să ne atingem obiectivele mm, pe care ni le-am stabilit de 55 până în două, de reducere cu 55% emisiilor până în 2030 sau chiar mai mult Uh, până la 65% și cum puteți să, uh, să vă asigurați că fondurile vor fi folosite pentru a atinge aceste obiective. Apoi, când vine vorba de structura Uniunii Europene în contextul CFM-ului viitor, uh, operațiunile anterioare au fost evaluate destul de critic. Parteneratele public, public-private au funcționat destul de defectuos în anumite domenii. Am fost uimit uh, de rezultatele publicate de Observatorul European Corporatist și de uh, alte ONG-uri internaționale privind uh, legăturile între sănătate și economie. Uh, modul în care um, um mari, um, marele, marile întreprinderi Um, au atras aceste, aceste fonduri um, care de fapt se bucură de adevărate subvenții. Deci doream să vă întreb cum vă veți asigura că uh, guvernanța acestor parteneriate public-private pe viitor va reflecta, va fi aliniată obiectivelor uh, Pactului Ecologic European și cum ne vom asigura că învățămintele în această criză sanitară vor fi folosite pentru a promova accesul la, la sănătate, drepturile, drepturile cetățenilor și uh, astfel încât acești uh, bani, uh, bani publici să nu fie folosiți um, pentru niște interese industriale limitate până la urmă. Mulțumesc foarte mult! Domnul Ros, din partea ICR, este în sală. Aveți cuvântul, domnule Ros. Vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă comisar. Planul de redresare european ne spune că uh, planul uh, ecologic european este noua uh, strategie de creștere a Uniunii Europeane. Și Comisia spune că vor fi prioritizate investițiile verzi, mai mult de 25%. Uh, vor merge în această uh, direcție. Apoi, uh, la programul Orizontul Europa se va finanța mai mult economia circulară și apoi există un instrument de investiție înspre energii regenerabile, stocarea energiilor, captare um, captare și depozitarea carbonului și așa mai departe. Însă, inovarea nu ar trebui să reflecte uh, Uh, o abordare de sus în jos. Uh, decidenții politici de la Bruxelles nu trebuie să spună ce anume trebuie să inventeze oamenii. Inovarea are loc doar dacă are, un loc de, are loc un schimb de opinii între diferiți oameni. Eu cred că Uh, prin această abordare de sus în uh, jos, banii contribuabililor vor fi investiți în tehnologii subvenționate și în locuri de muncă subvenționate. Pentru că încercăm să creăm inovare printr-o uh, politică, printr-o agendă politică și, de fapt, astfel se pierde uh, inovarea. Eu cred că guvernele trebuie să aibă un rol diferit. Pe de o parte, ele pot fi consumatori și, pe de altă parte, pot fi facilitatori a uh, modul în care sunt uh, cheltuite uh, fondurile uh, publice. De, de exemplu, în Parlamentul European folosim o platformă multilingvă mm, acum cu ocazia acestei crize, însă nu sunt sigur că am fi putut să folosim această platformă în urmă cu un an dacă nu am fi avut cu adevărat nevoie de, de ea. Um, trebuie să există parteneriate mai strânse între sectorul uh, privat uh, și cel uh, public, astfel încât produsele inovatoare să ajungă pe piață. Pe piață. Au fost încheiate negocierile și există o majoritate politică în Parlamentul European care consideră că cercetarea trebuie să-și aducă contribuția la pactul ecologic european și la atingerea obiectiv, obiectivului de neutralitate climatică până în 2050. Um, sunt excluse, din păcate, alte tipuri de uh, produse inovatoare. Deci aș dori să vă, să vă întreb dacă nu ar trebui să abordăm uh, inovarea invers. Uh, în primul rând, ar trebui să ne investim um, eforturile în reclădirea uh, economiei, să avem IMM-uri, uh, solide, după care să folosim profiturile pentru a investi în uh, reziliență, în durabilitate și într-un mediu mai bun. Oare nu ne risipim fondurile puține din Europa, concentrându-ne pe un singur domeniu? Mulțumesc, domnule Ros. Din partea GUE are acum cuvântul doamna Marisa Matias. Mulțumesc foarte mult. Deci voi, uh, nu, nu cred că voi avea uh, imagine, ceea ce înseamnă că voi vorbi în limba engleză. Ceea ce înseamnă că inter, uh, această intervenție nu poate fi interpretată. And my colleague Graça Carvalho, and uh, after so many months of work and negotiation, uh, we came to a proposal which tries to not only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 Și acum am plăcerea să dau din nou cuvântul doamnei comisar Gabriel pentru a răspunde tuturor acestor întrebări din prima rundă. Vă rog, aveți cuvântul, doamnă comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor coordonatori. Mulțumesc, domnule Lange, pentru prima întrebare. Cum să liniem parteneriatele și obiectivele și marile priorități pe care le-am definit, evident, că e nevoie de coerență, iată de ce am solicitat echipei când preconizăm ce facem după aceea, să ținem cont de tendința să lucrăm pe diverse scenarii. E o chestiune simplă, avem nevoie acum de atingerea obiectivelor, priorităților, Green Deal, digital, o economie pentru toți, dar trebuie să sprijinim și industriile, să asigurăm competitivitatea să nu se confrunte cu o dublă dificultate. Era valabil pentru parteneriatul, pentru inovare și pentru celelalte parteneriate de care ne ocupăm eu și echipa. A doua întrebare, nou program EU for Health, banii pentru cercetare în sănătate în orizont Europa. <clears throat> Vreau să fie foarte clar pentru mine. Aceste două aspecte sunt complementare, dar diferența e destul de vizibilă. Pe de o parte, programul EU for Health vizează capacitatea strategice ale Uniunii de a răspunde la nevoile statelor membre. Din potrivă, în cadrul Orizont Europa, vrem să păstrăm capacitatea de inovare, de a promova cercetarea, de a ține cont de inovare, iar când e o criză pe plan european, să mergem mai departe, să sprijinim cercetătorii, să ajutăm în acest domeniu. Deci vreau să lucrăm în continuare în strânsă cooperarea cu doamna comisar Chiriachide și uh, începește misiunea legată de cancer sau diverse acțiuni care trebuie să fie complementare cu cele identificate în planul de acțiune legat de cancer. Cu toate acestea, avem o specificitate care trebuie păstrată în orizont Europa. Oricum, eu o să veghez în acest sens. A treia întrebare de finalizarea negocierilor împreună cu echipa. <clears throat> Nu așteptăm să vină în octombrie ca să ne trezim atunci și să ne ocupăm doar atunci. În ce privește sinergiile, continuăm să lucrăm împreună doamna comisar Ferrera și Digi Rege în ce privește asociațiile cu echipa, încercăm să presăm mai mult acum și e nevoie să avem un proces care încă de acum să poată să se accelereze, dar diversele puncte importante trebuie să figureze pentru a proteja interesul european, dar să se traducă și noua abordare pe care vrem să o aplicăm cu acest subiect al asociațiilor. O să vă țin la curent, voi reveni periodic în legătură cu o paletă de subiecte Vă asigur o să facem aceste lucruri împreună cu dumneavoastră. Parlamentul European care joacă rolul de colegiuitor și de fiecare dată propun să avem un dialog periodic pentru a ridica subiectele care trebuie anticipate. În legătură cu întreprinderile comune, joint undertakings, posibilitatea de a avea abordare unică. Vreau să discut în continuare cu dumneavoastră ce obiectiv avem să nu avem un single legal act pentru toate părțile la această întreprindere comună. Ne gândim împreună cu echipa la ideea de a împărți în trei elemente. La început, o prima parte care să vizeze reguli comune pentru a demonstra dimensiunea europeană. A doua parte, să arătăm specificitatea fiecarei întreprinderi comune să poată avansa și apoi să Există o altă parte în care ajungem la a pune în comun partea europeană. <clears throat> O să vă comunic propunerea așa cum o dorim. Vreau să spun că avem discuții cu alte direcții generale, cu alți comisari. Lucrăm în legătură cu aceste subiecte. Pe de o parte, vrem să spunem că ne dorim întreprinderi comune <clears throat> cu adevărat europene <clears throat> de da, unde da, nevoie de a avea principii și reguli comune cu toate acestea. Pentru fiecare să poate să există o parte în care specificitatea reflectată în regulament, ceea ce le va permite să nu piardă energia, să avanseze rapid, să obțină rezultate așa cum sunt definite în propriul lor obiectiv. Domnul Nica, vă mulțumesc pentru întrebările puse. Mai întâi în legătură cu vaccinul. Evident că nimeni nu are garanții când va fi descoperit vaccinul. Mm, pentru mine sunt două lucruri importante. Mai întâi, faptul că firmele europene sunt în poziții foarte bune, cele două la care m-am referit, CureVac și Biotech, fac parte dintre întreprinderile care sunt deja în faza testelor clinice. Acum trebuie să treacă de la faza a doua la faza a treia, ceea ce ne-ar permite să trecem de la prime 200 de oameni tratați la 10.000. Pentru că un lucru foarte important este că vaccinul trebuie să rămână eficace și să țină cont de sănătatea oamenilor. Nu putem să ne permitem să facem compromisuri. Cu toate acestea, ce e important acum este că știm că înainte de sfârșitul anului există șanse mari ca un vaccin să fie descoperit. Întrebarea care se pune încă de acum este de a anticipa viitoarele etape, pentru că următoarele două etape, capacitatea de producție, trebuie să ne asigurăm că <clears throat> Europa va avea aceste capacități. Nu sunt deocamdată convinsă că e așa. Apoi, în altă fază de distribuție, ce v-am spus, pentru noi asta face parte din planul nostru să nu repetăm greșeli din trecut. Accesul trebuie să fie universal, distribuția trebuie făcută pentru toate statele membre. Iată de ce am făcut acea Global Pledging Conference și în această săptămână, mâine, Comisia va publica o comunicare în legătură cu abordare strategică privind vaccinurile. Pentru toate statele membre, nu doar grupul de patru, pentru a putea, mulțumită Comisia Europeană ținând cont de risc, pentru că, repet, nimeni nu știe dacă într-adevăr vaccinul va funcționa, cu ce durată de protecție, dar vrem ca împreună să investim la contrapartidă să fie acces pentru toate statele membre, vom propune să existe acorduri de achiziție care să permită Uniunii Europene să investească în riscuri, dar și să existe posibilitatea apoi că dacă se descoperă vaccinul și eficace și apără sănătatea oamenilor, toate statele membre vor avea acces, o să vegheze în acest sens. Și în planul de acțiune legat de corona, știți că am propus să avem această rețea de teste clinice care să permită Uniunii Europene să aibă atât o imagine foarte limpede cu privire la companiile cele mai promițătoare, dar și să avanseze mai rapid să se garanteze că toate statele membre vor avea acces. Cum să investim mai mult în proiecte? Vreau mai întâi să vă asigur că ce avem noi ca leadership european în domeniul hidrogenului e și mulțumită parteneriatelor public-privat pe care l-am avut în ultimii ani. Am petrecut mult timp să vorbesc cu echipa. Acum lucrăm împreună cu echipele lui Franz Timmermans și pe celorlalți comisari pentru o strategie europeană în materie hidrogen. vă propune să înființăm o alianță a hidrogenului curat. Evident că în ce ne privește pe noi, prin Orizont Europa, avem un rol de jucat. Întrebarea dumneavoastră în legătură cu investițiile e extrem de importantă, inclusiv în prezent. Europa e lideră în hidrogen, în tehnologie, dar e o altă chestiune, alte faze care trebuie asigurate cu suficiente investiții Trebuie să continuăm să investim în infrastructuri, uh, transport, pentru a ajunge în fine la o fază în care prețul pentru consumator <clears throat> să fie acceptabil. Se pun numărate întrebări în această strategie. V-am spus că lucrăm strâns cu vicepreședintele Timmermans și ceilalți comisari pentru a putea prezenta această strategie în iulie. Iar în ce mă privește, vreau să joc un rol activ în acest sens pentru doamna Martina Dabrajova. Mulțumesc pentru întrebări. Unde s-a ajuns cu European Research Council? Vă aduceți aminte? Președintele Ferrari a început la 1 ianuarie, apoi a existat un alt moment important pe 7 aprilie. Am lansat procedura pentru a avea un uh, comitet independent care va avea sarcina de a scrie procedura pentru a alege un nou președinte. Nu vă spun că am discutat cu Consiliul Științific și obiectivul este de a avea un președinte cât mai curând posibil, dacă se poate până la sfârșitul anului curent, între timp cu echipa am perfecționat procedura internă pentru a putea desemna un președinte interimar. E o chestiune în faza finală și foarte rapidă. Cred că pentru noi va fi important să existe un președinte care să asigure președinția interimare și în același timp să permitem comitetului de cercetări independent să-și facă munca liniștit. Ce deci am mai propus comitetului științific, două elemente suplimentare, să avem candidați pentru funcția de președinte al Consiliului European al Cercetării <clears throat> propuși de instituții. Vă duceți aminte că înainte era un președinte candidat în nume personal, individual, să propunem Consiliului Științific să aibă un statut de observator fără drept de vot în procedură, dar de la bun început să urmărească derularea procedurii și să, să ajungă la o listă scurtă pentru care Consiliul Științific să nu se simtă exclus. Erau elemente importante pentru că ni se pare atunci noi toți, European Research Council e important, cercetarea fundamentală e importantă. Cercetarea a pus în mișcare de curiozitate importantă și cred că am spus asta foarte clar. Voi continua să veghez ca acest aspect să fie consolidat. Doamna mea, sunt în totul de acord cu dumneavoastră. Inovarea implică multe riscuri necunoscute, iată de ce. Aduc aminte că avem Consiliul European al Inovării, pentru că știm că inovarea în uh, tehnologiile distructive se însoțesc de mari riscuri. Iată de ce am pariat pe sprijinirea întreprinderilor respective în această fază. Uh, întrebare legată de garanții. Nu pot să vă dau garanții, dar pot să vă garantez că prin dialogul regulat vom trata aceste chestiuni lucruri foarte importante la care v-ați referit legate de locurile de muncă rămân obiectivul nostru. Credem că cercetarea, inovarea pot crea locuri de muncă, în special cu noile obiective. Trebuie să continuăm să discutăm de 5G și impactul asupra sănătății, pentru că știm că există uh, o dezinformare fără precedent în acest sens trebuie la un moment dat să spunem că una dintre, sau unul dintre învățămintele crize este tocmai că ne-am dat seama că avem nevoie de programe flexibile, simplificate pentru a reflecta realitățile naționale. Avem realități economice și sociale diversificate. E important, după cum am făcut în timpul crizei, să vedem cu instrumentele orizontale la dispoziția statelor membre cum e și Orizont Europa, că e necesar să continuăm în această direcție. Nu trebuie să scăpăm din vedere solidaritatea și să ne menținem unitatea și dacă spunem că vrem cu toții să avem planul de relansare, instrumentele trebuie să fie la dispoziția tuturor în legătură cu parteneriatul și întrebarea altei doamne deputate e foarte important în parteneriatul legat de inovare. Există și aspecte foarte pozitive. Unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut după publicarea raportului să vedem care e avizul Parlamentului în legătură cu acest parteneriat. Există aspecte subliniate, au fost foarte activi și în timpul crizei. Ce trebuie să facem acum pentru a evita acest tip de situație? Cred că de la bun început, pentru că deja au trecut luni de zile de când spunem că noile parteneriate din Orizont Europa acestea se vor reduce la jumătate pentru că ce ne dorim este să avem parteneriate cu adevărat eficace, orientate spre impact, să există un maxim de participanți pentru a putea crea ecosistem, pentru a avea beneficii pentru cetățeni și este unul dintre lucrurile la care voi acorda atenție aparte și în încheiere Green Investment, investiții ecologice și investiții în institutele de învățământ superior, o chestiune foarte importantă. Cred că inovarea trebuie să rămână un proces de jos în sus. Una e să spunem că direcția va fi pactul ecologic, domeniul digital, economia pentru toți, apoi evident că nu trebuie să uităm uh, specificitatea inovării. Și când vorbim de European Innovation and Technology Institute vă atrag atenția că funcționează pe o abordare descentralizată și există dimensiuni locale și regionale că trebuie consolidate. Parlamentul s-a pronunțat în acest sens. Vom discuta tot mai mult de microcredite și știți că am propus deja ca grupul de lucru să se angajeze pe aceste probleme pentru că ce important este pentru mine să vedem cum uh, aceste exemple și instrumente au diversificat inovația și avem un exemplu foarte bun. Consiliul European al Inovării la care m-am referit și racatonul pe care l-am organizat în luna aprilie. În 48 de ore am avut 21.000 de participanți. Aceste 21.000 de participanți au propus peste 2.000 de soluții, un record mondial. Dar și mai important pentru mine era să vedem ca în categoriile câștigătoare statele membre au fost reprezentate diferit pentru a crea acest orizont 2020, ceea ce ne arată că dacă toată lumea are acces la munca în rețea pentru a avea sesiuni de matching, de a avea acces la finanțare, se poate reuși pentru că inovarea poate să vină în regiunile noastre și în toate statele membre. Și în acest sens o să închei spunând că acum două săptămâni am discutat cu președintele Comitetului Regiunilor și am decis să avem un plan de acțiune comun pentru următorii doi ani pentru a vedea cum diversele instrumente portofoliul meu, cercetare, inovare, cultură, învățământ, pot comunica mai bine și fi transmise în regiuni. E foarte importantă dimensiunea locală și trebuie să continuăm să lucrăm și cu această dimensiune locală pentru ca inovările să dea roade pe întregul teritoriul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Thank you so much. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Din păcate, Calitatea sunetului este foarte proastă. Cer scuze pentru acest lucru. Veți uh, reveni cu o a doua rundă și să sperăm că atunci uh, sunetul va fi mai bun. Ajungem uh, la a doua rundă de întrebări, care este um, începută de doamna Carvalho. O să-i uh, dau doamnei Carvalho un minut în plus, pentru că ar fi trebuit să intervină mm, inițial prin prezentarea acestui raport. Deci, doamna Carvalho, aveți uh, la dispoziție două minute. Miss Carvalho, please uh, press... Doamna Carvalho, vă rugăm să apăsați butonul speak. Hello? Can you hear me? Yes, we hear you. Thanks. Okay, uh, Commissioner Gabriel. Doamna comisar uh, Gabriel, este de fiecare dată o plăcere să vă avem alături de noi. Um, îmi pare rău, astăzi am avut foarte multe dificultăți uh, tehnice. La început, când domnul președinte mi-a dat uh, cuvântul, eu vă puteam urmări, vă puteam asculta, dar uh, Uh, nimeni nu mă putea auzi, deci uh, îmi pare rău că am avut uh, aceste probleme tehnice. Domnul președinte mi-a acordat câteva secunde în plus pentru a mă referi și la EIT, Institutul European Tehnologic. Am avut negocieri foarte dificile, au fost depuse aproximativ 600 de amendamente pe care am reușit să le contopim într-un mare acord uh, acceptabil pentru toate grupurile politice. A fost uh, o muncă dificilă în aceste condiții foarte grele și aș dori să mulțumesc și Marisei Matias, raportorilor din umbră, secretariatului, asistenților pentru munca grea pe care au depus-o cu toții. Cred că am obținut un uh, rezultat foarte bun prin consolidarea EIT, prin consolidarea uh, triunghiului bazat pe cunoștință, prin îmbunătățirea transparenței întregului sistem și printr-o mai um, echilibrată distribuire uh, geografică a Uh, centrelor uh, respective. Deci mulțumesc tuturor pentru contribuția pe care uh, ați adus-o la acest dosar. Mă adresez acum, doamnă comisar Gabriel. Aș dori să vă felicit pentru finanțarea um, generală um, obținută pentru a răspunde crizei COVID-19 și să vă mulțumesc și pentru sporirea bugetului pentru programul Orizont Europa. Nu este o sporire atât de mare pe cât uh, și-ar fi dorit-o Parlamentul European. Noi vom uh, continua să luptăm pentru a obține un buget și mai mare. Eu doream să vă întreb în legătură cu rolul uh, științei, cercetării și inovării în celelalte părți ale cadrului financiar multianual și a modului în care acestea se inserează în planul de redresare de redresare economică. Eu cred că cercetarea și inovarea ar trebui să facă parte integrantă din alte programe ale planului de redresare, planurile regionale, planurile um, de investiții în sănătate, de exemplu, și nu numai. Deci doream să vă întreb care sunt uh, planurile dumneavoastră pentru a vă asigurați că cercetarea și inovarea va avea un rol central în toate aceste domenii politice și că va împinge înainte celelalte programe pentru perioada 2021-2027. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, vă mulțumim foarte mult, doamna Carvalho. Are acum cuvântul uh, doamna Galvez Munios. Sunteți în sală, cred, aveți cuvântul. Da, sunt în sală. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru informațiile pe care ni le-ați uh, dat. Întrebarea mea se referă la, part- la part- parteneriatele din orizontul Europa. Am, ne-am ocupat de uh, aceste parteneriate, mai ales în dosarul EIT, EIT în care deseori pot fi un instrument uh, puternic pentru pentru inovare și cercetare, atâta vreme cât sunt transparabile, pot fi uh, controlate și sunt orientate înspre uh, un impact concret. Tocmai de aceea am dori sau am saluta o listă finală a acestor uh, parteneriate și un calendar concret, mai ales că jumătate dintre ele urmează să fie reduse, așa cum tocmai ați uh, menționat. În plus, vedem cât de importantă este facilitarea cercetării și cooperării între diferiți actori, uh, la nivel uh, tehnic, uh, tehnic în uh, vederea gestionării unor crize sanitare publice. Um, există diferite parteneriate 5G, 6G, acumulator și așa mai departe. Și pentru toate acestea, pe lângă acestea, Comisia se gândește și la ideea Uh, unui parteneriat uh, uh, dedicat unor asemenea crize sanitare și dacă vă gândiți la asemenea inițiativă, care ar fi rolul pentru Parlamentul European, dacă ați putea să ne dați mai multe detalii din acest punct de vedere. Și în fine, mai doream să adaug un lucru. Abia aștept să văd um, să, să vedem uh, ce se va întâmpla cu următoarele uh, misiuni, dacă acestea sunt suficient de uh, ambițioase și dacă reușesc să atingă obiectivele care au fost stabilite. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea grupului Renew are cuvântul doamna Mihailova. Iskra, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că mă auziți și mă vedeți. Dragă doamna comisar, dragă Maria, îți mulțumesc pentru că ești alături de noi astăzi și pentru modul în care cooperezi cu Comisia ITRE, cu Parlamentul European, într-un mod uh, deschis, transparent și constructiv. Vă mulțumesc pentru clarificările pe care le-ați uh, adus pe marginea planului de redresare, viitorul CFM-ului și cercetarea și inovarea pe viitor. Toate aceste chestiune, chestiuni vor fi o, o provocare pentru statele membre. Va fi foarte greu să există o coordonare între planul de redresare și cadrul financiar multianual și toate elementele din cele două din cele două programe. Însă, întrebarea mea se va referi la o coordonare și mai dificilă, și anume coordonarea și sinergiile posibile între finanțarea publică a cercetării și inovării și posibilitatea de a folosi uh, fondurile private. Cum considerați că trebuie să arate parteneriatul cu Banca Europeană de Investiții și cu bănci uh, uh, private de promovare a cercetării și inovării? Intenționați să conferiți orientări generale lumii uh, academice în legătură cu posibilitatea contopirii acestor două surse diferite de finanțare, publică și privată? Mulțumesc! Mulțumesc, Iscra! În numele PP are cuvântul acum Sara Schidetal. Uh, dear Commissioner, Dragă doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, pentru răspunsuri. Proiectele de cercetare și de inovare din uh, programul Orizont Europa vor uh, fi investiții extrem de importante pentru a permite uh, redresarea economică, pentru a permite tranziția ecologică necesară pentru a ajunge la o neutralitate din punct de vedere al mediului conjurător până în 2050. Eu cred că trebuie să investim mai mult în, în proiecte uh, industriale, în uh, parteneriate public-private pentru a spori uh, investițiile în domenii strategice, cum uh, domeniul transportului um, aerian, uh, stocarea energiei și așa mai departe. Însă, în loc să vedem cercetarea ca un catalizator al economiei europene, el face parte uh, din pilonul 4 al planului de redresare, învățămintele crizei. Și aș dori să mă întreb de ce s-a făcut această uh, plasare și de ce nu programul Orizontul Europa nu are un rol mai central în acest uh, plan de redresare, de repornire a economiei europene. Vă mulțumesc, doamna Schidetal. Și are acum cuvântul doamna uh, Patricia Toia din partea și de vă rog. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să o salut alături de noi pe doamna comisar, care întotdeauna participă la activitățile comisiei noastre. Aș dori să insist asupra unui punct. Eu cred că există un risc posibil. Despre ce este vorba? Cu toți înțelegem că resursele au fost, uh, au fost reduse. Dar și în același timp avem tot mai multe inițiative care devin tot mai cuprinzătoare în comparație cu situația din trecut și, ace- și acest lucru aduce cu sine un risc ca mulți oameni să se ocupe de aceleași lucruri din domenii diferite fără a avea o legătură între ei. Pentru acest lucru, pentru a evita această problemă, avea nevoie de orientare generală și o coordonare mult mai consolidată decât se întâmpla în trecut. Este importantă autonomia, însă Autonomie nu înseamnă să te gândești doar la tine însuși. Prioritățile trebuie să fie trasate de comisie și trebuie să existe și o activitate de De coordonare. Deci vă întreb, doamnă comisar, uh, ve- vă veți asigura că, că Centrul European de Cercetare va discuta cu Consiliul European de Cercetare și cu Institutul Tehnic European, de exemplu, pentru ca uh, toate aceste instituții să coopereze între ele. Europa se confruntă cu probleme și resursele de care dispune trebuie să fie cheltuite în cel mai bun uh, mod. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea verzilor, are cuvântul uh, Rasmus Andresen. Vă rog, Tak, äh, Mr. Chair. Ähm, Ms. Capri, for us Greens Research and Innovation. Vă mulțumesc, domn, domn, domnule președinte, doamnă comisar. Pentru noi, inovarea este extrem de importantă pentru a face față crizei climatice. Drept urmare, aș dorea să aflu mai mult despre criteriile ecologice din acest program. Este bine că 33% din uh, acest program sunt rezervate mm, cercet, cercetărilor uh, din acest domeniu. Doream să știm mai mult în legătură cu restul fondurilor. Dor, am dorit să aflăm mai mult despre cum intenționați ca restul fondurilor um, să nu fie investite în proiecte care să fie dăunătoare pentru mediul înconjurător. În contextul programului Orizont, doream să Orizont Europa, să știm cum um, vă veți asigura că niciun proiect de dăunător mediului înconjurător nu va fi finanțat din aceste fonduri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Andresen, ați respectat la țang minutul respectiv. Uh, din partea PPR acum are acum cuvântul doamna Edina Tot. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar. Programul de cercetare și de inovare lansat, ante, uh, lansat de comisia anterior ne dau speranță și cunoștință științifice pentru a combate criza coronavirus. Um, cred că trebuie să cooperăm și mai strâns în Uniunea Europeană și nu numai dreptul mare. Salut sprijinul conferit uh, Uh, de Comisia Europeană primelor măsuri imediate luate, însă eu personal mi-aș dori ca soluțiile inovatoare să meargă și mai departe când vine vorba de măsurile medicale și cele de pregătire. Acum începem să depășim prima fază a pandemiei și în lumina măsurilor menționate aș dori să vă întreb cum intenționează Comisia Europeană să gestioneze, să opereze o asemenea platformă pentru a avea, a permite un schimb de informații între sistemele uh, timpurii de avertizare din Uniunea Europeană și puteți să ne uh, confirmați faptul că Uniunea Europeană ar putea să gestioneze în mod eficace un asemenea sistem timpuriu de avertizare și dispunem de toate infrastructurile necesare în acest moment. În acest moment, mulțumesc, Edina. Uh, din nou, ați respectat exact un minut. Din partea ECR are cuvântul Robert Ross. Mulțumesc, uh, doamna comisar. Uh, iau din nou cuvântul. O să am o întrebare foarte succintă împreună cu colegul Toșanovski, ne-am gândit la următoarea întrebare. Care considerați că ar putea să fie uh, contribuția posibilă dat, uh, datelor uh, din spațiu colectate de proiectele Galileo și Copernicus în domeniul inteligenței artificiale? Considerați că merită să exploatăm sinergiile posibile între spațiu și sănătate în contextul programului Orizont Europa? Uh, și unind uh, diferitele uh, clustere relevante din acest punct de vedere? Mulțumesc, domnule Ros. Domnul Mauri Peca Rinan din partea Rinium. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Doamna comisar, în mod tradițional, Uniunea Europeană a avut um, o poziție de lider în uh, obținerea unor tehnologii de vârf. Însă, um, extinderea acestor soluții uh, inovatoare, uh, comercializarea acestor produse au fost cam lente în Uniunea Europeană. Orizontul și instrumentele acestui program au fost utile din acest punct de vedere Însă, ele nu sunt suficiente pentru a purta această povară. Acum, datorită crizei corona, statele membre cheltuie sume importante în uh, subvenții de stat și nu finanțează cercetarea și inovarea. Nici măcar printr-un uh, sprijin operațional. Și doamna comisar Gabriel, uh, Um, ce considerați că ar trebui să, că ar putea să facă statele membre ale Uniunii Europeană pentru ca noile cunoștințe tehnologice să um, devină o creștere durabilă uh, economică în Uniunea Europeană um, prin cadrul planurilor de redresare din Uniunea Europeană și din statele membre? Mulțumesc, doamna Leitau Marcheș, din partea și da. Mulțumesc. Vă, vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru intervenția dumneavoastră. Este importantă descentralizarea fondurilor, așa cum a spus dumneavoastră, însă nu sunt atât de optimistă ca și, uh, ca și dumneavoastră. Șase întreprinderi uh, portugheze excelente care au participat la ultima Um, la ultima distribuire a proiectelor care nu au pierdut. Din păcate, toate aceste fonduri ajung la aceleași uh, state și la aceleași întreprinderi prea bine cunoscute și cred că ar trebui să facem mai uh, mult din uh, acest punct de vedere pentru a avea o distribuire geografică mult mai echitabilă. Și ultima întrebare. Considerați că există fonduri care să uh, finanțeze in, inteligența uh, artificială pentru a îmbunătăți, de exemplu, modul în care funcționează administrațiile publice. Mulțumesc din partea PPR, are cuvântul domnul Sven Schulze. Un minut. No, Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Am nevoie de puțin mai, uh, mai mult de un minut pentru că am o, o remarcă preliminară. Um, din păcate, reuniunea de astăzi este greu de urmărit pentru că interpretarea este foarte dificilă. Um, interpreteții, cel puțin din uh, cabina germană, ne-au atras atenția asupra dificultăților tehnice. Abia am putut să o înțelegem pe doamna comisar Gabriel și este inacceptabil ca Comisia pentru Industrie și Tehnologie a Parlamentului European nu reușește să aibă o reuniune în care toate intervențiile să fie și uh, inteligibile. Și, domnule președinte, vă rog ca pe viitor uh, să aibă loc reuniunile ITRE doar dacă toate intervențiile pot fi și inteligibile. Sau continuăm cu toții să continuăm în limba engleză și îi înțeleg și pe interpreți că au uh, Uh, aceste probleme și ne cer ca tehnologia pe care o folosim să și funcționeze. Aceasta a fost remarca mea preliminară și acum la întrebare, ajung la întrebarea mea. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, doamnă comisar. Pentru viitorul Europei este foarte important să ne preocupe mai mult de extinderea rețelelor de telecomunicații și mm, foarte relevante din acest punct de vedere este tehnologia 5G și aș dori să vă întreb care este strategia Uniunii Europene pentru ca influența statelor terțe din afara Uniunii Europene uh, să fie redusă când vine vorba de această infrastructură atât de importantă. Și cealaltă întrebare se referă la tehnologia 6G, care mm, va fi relevantă în următoarele decenii și care are un rol uh, proeminent în activitățile de cercetare și de inovare din Asia, de exemplu, din China și care, care este situația? Considerați că Uniunea Europeană va putea să aibă un uh, rol de lider și când este vorba de uh, subiectul 6G? Uh, când vine vorba de programul spațial uh, necesar pentru a avea tehnologia și instrumentele tehnologice necesare în orbită și abia aștept să vă ascult uh, răspunsurile. Schulze, I think we are... Vă mulțumesc, domnule Șulță. Cred că cu toții simțim această frustrare legată de legăturile de proastă calitate. Um, ar trebui ca acest subiect să fie discutat de coordonatorii. Și dacă îmi permiteți, aș da cuvântul doamnei Maria Spirachi din partea PP. Un minut, vă rog. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner Gabriel, for Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, doamna comisar. Este o adevărată onoare pentru noi să aflăm mai multe detalii aici la Comisia ITRE. Aș vrea să mă centrez pentru uh, acea mai bună utilizare a datelor în UE. Dumneavoastră, în calitate de comisar ați dat dovadă de reflexe rapide pentru că ați lansat o serie de inițiative într-un interval foarte scurt de timp. Însă vreau să vă întreb, uh, pandemia ne-a arătat că uh, știința este esențială pentru noi și datele de asemenea. Ce are de gând să facă Comisia pentru a avea certificate de excelență în ceea ce privește infrastructura și datele și cum putem promova inovarea și să creăm uh, centre de excelență pe piață pentru a deveni mai competitiv și operațional la nivel global. Mulțumesc! Hello, good morning. Uh, Bună ziua tuturor! Mă bucur să mă aflu astăzi uh, aici uh, la Bruxelles uh, pentru prima oară din martie. Îmi pare rău că n-am reușit până acum. A fost primul zbor pe care l-am prins din București până aici și vreau să mulțumesc colegului meu pentru că a acceptat să prezideze această ședință și a făcut-o foarte bine până acum. Și dacă îmi permiteți, voi prelua acum președinția și vom continua cu ceea ce fusese convenit și acum uh, doamna Cutahar uh, din partea SID. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, uh, doamnei comisar Gabriel. Criza COVID-19 a afectat în special IMM-urile, care vor avea de suferit de pe urma problemelor cu investițiile și neatingerea obiectivelor pe termen lung în special uh, cele care nu sunt asigurate uh, pe piață pentru a obține împrumuturi vor fi afectate. Cum vă puteți asigura că, în ciuda provocărilor pe termen scurt, uh, IMM-urile europene pot rămâne inovatoare și pot avea o perspectivă pe termen lung? mai ales în ceea ce privește strategia IMM-urilor și a industriei. Scrisoarea dumneavoastră arată că veți asigura că politicile de cercetare și prioritățile economice vor merge mână în mână și că își vor aduce contribuția la această nouă strategie industrială. Care credeți că este rolul dumneavoastră în perioada de după pandemie și cum vă coordonați cu domnul comisar Breton pentru ca redresarea economică industrială să se facă ținând cont de promovarea cercetării și a priorităților pentru inovare? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum doamna Paulus. Bună ziua și mulțumesc, doamna comisar Gabriel, pentru prezența dumneavoastră. Eu aș vrea să mă centrez pe două elemente. Dumneavoastră nu sunteți doar comisar pentru cercetare, ci și pentru tineret și aș vrea să știu cum sau care este părerea dumneavoastră în legătură cu noul val de renovare care ar putea oferi milioane de locuri de muncă pentru șomerii tineri în special, și ce credeți dumneavoastră despre faptul că în pachetul de redresare nu sunt fonduri specifice pe această temă? Ați putea susține de asemenea și microproiecte pentru eficiență energetică care îi ajută pe cetățeni și în același timp oferă locuri de muncă pentru tineri, ceea ce este absolut necesar în perioada de redresare. Și o ultimă întrebare pentru cercetare. Mai mulți colegi au vorbit despre cercetarea pentru industrie. Însă eu cred că avem uh, foarte multă uh, cercetare pe domeniul energiei în care am putea avea profituri, însă vreau să vă întreb cum putem promova uh, cercetarea și în ceea ce privește soluțiile naturale și de biodiversitate pentru a face față schimbării climatice. Probabil că aceasta nu va atrage neapărat companiile private, pentru că nu vor avea beneficii foarte mari. Deci, care sunt uh, planurile dumneavoastră pentru a promova și această biodiversitate? Mulțumesc! Și acum uh, domnul Ișaps, din partea grupului Riniu. Domnule Ișaps, din păcate nu vă auzim. Mă auziți acum? Da. Doamnă comisar, vă mulțumesc pentru prezență. Raportul de performanță a științei și a inovării pe 2020, publicat de Comisia Europeană, arată că sunt decalaje foarte mari în ceea ce privește investițiile pentru cercetare și dezvoltare în UE și nu există o convergență între regiuni. Noile propuneri bugetare permit statelor membre să aloce 5% din fondurile structurale pentru uh, programe de cercetare națională sau Orizont Europa. Cum vedeți uh, sinergiile între aceste două uh, fonduri pentru a uh, rezolva aceste decalaje? Și știți că sunt foarte multe așteptări în ceea ce privește negocierile pe marginea acestei propuneri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ijaps, și acum doamna Virkunen. Doamna Virkunen, uh, vă rog să apăsați butonul Speak. we try to come back uh, if the connection will come. Uh... Vom reveni la dumneavoastră un pic mai târziu, acum nu merge. Dau cuvântul doamnei Margarita de la Pisa Carion. Bună ziua, doamna comisar, Distanța în ziua de astăzi nu se măsoară uh, doar în uh, kilometri, ci și în uh, megabytes, pentru că aceasta ne permite să lucrăm la distanță, să învățăm la distanță, să ne relaționăm între noi. Însă, dacă nu ajungem la o conectivitate omogenă pe întreg teritoriul UE, nu avem viitor. În ziua de astăzi avem regiuni cu populație scăzută, regiuni rurale, unde accesul la internet este prost. Aceasta ar trebui să fie prioritatea de astăzi, să avem infrastructuri de bază, deci internet cu bandă largă, peste tot, în ultimul colț, până în ultimul colțișor al Europei. Care este întrebarea mea? Aceste fonduri pentru cercetare vor fi completate de altele, cum ar fi fondurile de coeziune pentru a găsi susținerea economică necesară pentru a atinge acest obiectiv? Mulțumesc! Muchas gracias. Thank you so much. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Bergvist. Mr. Bergvist, could you please press the... Domnule Bergvist, puteți să apăsați pe butonul Speak. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Gabriel. Vă mulțumesc pentru această dezbatere. Dacă ne dorim succes, avem nevoie de infrastructură, așa cum s-a spus aici, de asemenea de o acoperire 5G. Trebuie să putem dezvolta și mai mult tehnologia 5G și, bineînțeles, să ne uităm și la următoarea generație, 6G. Pentru că nu putem face cercetare doar în domeniul public, avem nevoie și de marile companii să se implice. Și vreau să vă întreb dacă credeți că avem capacitatea să facem acest lucru uh, într-o uh, lume uh, atât de globalizată, dacă ne gândim și la companiile chineze. Și, pe de altă parte, uh, trebuie să ne bazăm pe cercetarea fundamentală, pentru că fără aceasta nu vom ajunge la excelență. Care este părerea dumneavoastră? Avem un mix bun între cercetarea de excelență și cea fundamentală? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bergvist, și acum dau cuvântul doamnei Angelica Nibler. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dați-mi voie, în primul rând, iată, sunt aici în sală pentru dumneavoastră, domnule președinte. În primul rând... Mă bucur să vă revăd aici alături de noi, domnule președinte, împreună cu al- și alți colegi. Aș dori să mulțumesc și domnule comisar Maria Gabriel pentru că putem să avem, avem uh, acest schimb de opinii și să-i mulțumesc pentru cât de mult se, anga- se angajează, se implică pentru domeniul cercetare inovare. Cred că în ultimele luni cu toții am ajuns să apreciem mai mult uh, activitățile dumneavoastră pentru a uh, ține la oaltă comunitatea cercetătorilor și pentru a pune accentul pe proiectele dedicate uh, dezvoltării unor uh, vaccinuri, găsirii unor medicamente, unor tratamente mm, pentru această uh, criză sanitară. Aș avea o întrebare la care mă gândesc. Sunt colegi care s-au referit la 5G, 6G. Eu aș dori să vă întreb ceva în legătură cu um, calculatoarele cuantice. Este un subiect uh, foarte important în care, în care Uniunea Europeană dorește să aibă un rol uh, proeminent și uh, Doream să vă întreb care sunt uh, intențiile, planurile din acest punct de vedere. Știu că a existat uh, o inițiativă emblematică din partea Comisiei Europene uh, dedicată acestui subiect. Știu că este un subiect amintit și în planul de redresare, însă acolo se regăsesc atât de multe puncte încât mă tem că s-ar putea să ne pierdem puțin din vedere prioritățile și uh, Uh, sistemele de calcul cuantice sunt uh, foarte importante, ar trebui să fie o uh, prioritate pe, pentru viitor. Și, mm, așa cum a spus și dumneavoastră, diversificarea este importantă și în domeniul cercetării și inovării. Cum reușim să mm, să avem uh, o, un echilibru mai bun uh, și din punct de vedere geografic când vine vorba de calculatoarele cuantice. Nibler? Mulțumesc foarte mult, doamna Nibler. Avem doar o cerere la Catch DI. Doamna Bilbao Barandica, pentru maxim un minut, vă rog. I give the floor to Madame Bilbao Barandica. Dau cuvântul doamnei Bilbao Barandica și după aceea ne întoarcem la doamna Vircunen. Am înțeles că acum uh, conexiunea este mai bună. Vă rog. Bună ziua, domnule președinte! Mulțumesc uh, pentru prezență, doamna comisar. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră și aș avea două întrebări. În primul rând, Ați făcut referință la planul pe care îl aveți și la care lucrați alături de COR pentru o mai bună centralizare și implicare a autorităților locale și regionale. Nu știu dacă puteți uh, vorbi mai în detaliu despre acest plan. În al doilea rând, uh, avem o industrie importantă în Europa, și anume turismul, și vreau să vă întreb, acest plan de redresare, cum poate fi văzut el în vederea inovării acestui sector al turismului. Dumneavoastră aveți competență pentru aspectele culturale și știm că cultura a fost foarte afectată. Care ar fi mesajul pe care l-ați trimite dumneavoastră și cum uh, s-ar uh, aborda în acest plan uh, ce se întâmplă cu acest sector care așteaptă multe răspunsuri? Mulțumesc! Mulțumesc, ne întoarcem la doamna Vircunen. Sper că de data aceasta va funcționa. Doamnă Vircunen, vă rog să apăsați butonul Speak. Sorry, I understand uh, it's not uh, possible. Îmi pare rău, înțeleg că astăzi nu reușiți să vă conectați, așa că am să dau cuvântul doamnei comisar, doamnei Gabriel și îi mulțumesc încă o dată pentru prezența sa astăzi aici și vreau să o felicit de asemenea pentru munca excelentă pe care a făcut-o. Maria, te rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragă Cristian, mulțumesc și deputaților pentru numeroasele intervenții pe care aș vrea să le grupez. Am să încep cu doamna Carvalho. În primul rând, vă felicit pentru raportul dumneavoastră, care este esențial în ziua de astăzi, și salut uh, faptul că vom putea lucra în continuare pentru implementarea sa și la nivelul Parlamentului. Doamna Carvalho, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Cercetarea, inovarea trebuie integrate în celelalte programe ale UE. Și tocmai de aceea am continuat lucrările și eforturile noastre. Acum uh, putem uh, lucra cu comisarul Elisa Ferreira pentru a vedea cum putem uh, face progrese la Fondul Social European și la instrumentul React EU și de asemenea Invest EU. Am să vă dau un exemplu aici. În misiunile noastre trebuie să lucrăm și cu ceilalți comisari de transporturi, energie, agricultură sau uh, pe toate domeniile. Deci pe viitor trebuie să lucrăm pe chestiuni mai concrete și pentru că s-a vorbit uh, aici despre siturile de excelență, e foarte bine că avem acum companiile care sunt alături de noi, însă nu trebuie să fie de fiecare dată aceleași state membre sau un grup de state membre care primesc aceste companii și care după aceea au probleme de finanțare. Cred că este important să continuăm munca noastră și cu ceilalți comisari în ceea ce privește utilizarea fondurilor structurale și mai mult cu statele membre și regiunile pentru a asigura finanțarea necesară. Aș dori de asemenea să avem modalități mai concrete, de exemplu pentru uh, Fondul de Dezvoltare Regională, pentru a finanța într-o primă fază o infrastructură de cercetare, pentru ca după aceea centrul de excelență și cele 15 milioane de euro pe care le-am pus la dispoziție să financeze inovatorii noștri. Toate aceste chestiuni sunt abordate acum, se fac progrese și sper să reușim. În ceea ce privește doamna Galfes Munios, parteneriatele reprezintă o parte importantă în planificarea strategică care a fost deja prezentată. Trebuie să trecem acum și la opțiuni cu intenția clară ca la sfârșitul anului să venim cu o propunere concretă. Eu voi veni cu un nou parteneriat pentru pregătirea în fața pandemiilor și vă asigur că așteptăm reacțiile celorlalți parteneri implicați. Cât privește articolul 184-189, uh, am finalizat lucrările, avem 13 parteneriate care au fost propuse și uh, finalizăm acum și opinia noastră pentru a discuta cu Parlamentul. Până la sfârșitul anului am dorit să venim cu o propunere, să avem uh, o listă cu noile parteneriate și parteneriatele instituționalizate care au fost deja finanțate pentru ca ele să fie prezentate Parlamentului și să ne facem în sfârșit munca la comisie. Doar pe scurt, uh, în legătură cu președinția celor mission boards cu care m-am întâlnit în ultimele două luni. Vreau să atrag atenția și asupra calendarului care ne așteaptă în următoarele trei luni. Pe 25 iunie veți vedea acest lucru și în iunie sperăm să primim de la cele cinci misiuni recomandări dar recomandările nu au legătură doar cu cercetarea și inovarea, ci depășesc aceste limite. Ne dorim misiuni care să țină cont de angajamentul cetățenilor și să aducă o adevărată schimbare cu impact pozitiv în viața cetățenilor. Atunci când în iunie vom avea aceste recomandări, în iulie și august, timp de două luni, aceste recomandări vor fi dezbătute alături de cetățeni și de ceilalți parteneri pentru ca în luna septembrie să fim pregătiți să ținem cont de avizele cetățenilor față de recomandări. Dacă recomandările sunt concrete, sunt susținute, nu mai e nevoie să le schimbăm, cu atât mai bine. În schimb, dacă există probleme, dacă se uh, propun modificări, am vorbit deja cu echipele respective, vom fi pregătiți să integrăm aceste modificări și președinții trebuie să vină cu rapoartele finale cu ocazia zilelor inovării pe 23-24 septembrie. Bineînțeles, vă invit uh, cu mare plăcere să participați în acest proces din partea Parlamentului. Trebuie să ne asigurăm că aceste misiuni să aducă beneficii reale într-un uh, uh, moment de schimbare importantă. Doamna Mihailova, vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru întrebare. Alături de BEI uh, am uh, cooperat foarte bine. Vă spuneam că săptămâna trecută am asistat la semnarea uh, acelor 100 de milioane de euro pe care BEI le-a oferit prin cele două instrumente care funcționează foarte bine, pe care le avem împreună. Nu sunt singurele companii pe care le-am citat aici, mai sunt încă 11 companii în alte state membre care sunt implicate și cooperarea noastră este excelentă cu BEI-ul. Un alt exemplu, atunci când am avut uh, conferința globală pentru a oferi răspunsuri în fața coronavirusului, contribuția UE era 1,4 miliarde de euro, 1 uh, miliard din revizuirea planului Orizont 2020 și restul de la BEI. Nevoastră întrebați pe bună dreptate cum putem combina finanțarea publică și cea privată și cred că Beiul nu este singurul exemplu. Avem uh, un alt model bun și anume Consiliul European pentru Inovare și chiar în uh, faza pilot am văzut rezultate concrete pozitive în ceea ce privește rolul pe care l-ar putea juca Consiliul European al Inovării. Deci chiar și în faza pilot am reușit să susținem peste 500 de IMM-uri care au mobilizat capitaluri în valoare de 4 miliarde de euro și 40 de companii care au mobilizat 100 de milioane de euro. Cred că trebuie să continuăm pe acest drum, să uh, fim prezenți atunci când riscul este ridicat și să utilizăm uh, bunele exemple pe care le-am avut până acum cu Consiliul Inovării și cu toate celelalte instrumente, cu Institutul European pentru Inovare și Tehnologie, de asemenea pentru a mobiliza la maxim resursele existente. Același lucru și cu parteneriatele și de altfel nu întâmplător se cheamă parteneriate public-privat. Trebuie să abordăm cu seriozitate aceste parteneriate care trebuie finalizate și să vedem cum putem extinde participarea în uh, parteneriate pentru a aduce beneficii și mai mari. Pentru doamna Toia, ați prezentat o întrebare crucială și exemplul pe care îl dați cu Consiliul European al Inovării și Institutul uh, European, bineînțeles că există o sinergie între cele două, însă întrebarea e cum putem transforma această sinergie în ceva operațional, cum putem trece la acțiune. Tocmai de aceea, Institutul European al inovării cred că are un rol deosebit prin implicarea sa regională și prin capacitatea pe care dorim să o aibă în această nouă perioadă care ne așteaptă. Aceasta este foarte bun și pentru locurile de muncă de mâine, pentru că ne poate ajuta să identificăm companii uh, tinere speranțe, să spun așa, și care ar putea lucra și cu Consiliul European al Inovării pentru a crea noi nișe pe piață, pentru a avea o mai bună comercializare a produselor. Și iau notă de ceea ce mi-ați spus, doamnelor și domnilor deputați, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Trebuie să investim mai mult pentru că comercializarea, uh, uh, implementarea produselor să fie cu adevărat uh, o forță a noastră. Trebuie făcute eforturi suplimentare în acest domeniu. Domnul Andresen, în ceea ce privește uh, Orizont Europa, procentajul acela se referea la uh, pactul verde și avem și obiectivele de dezvoltare uh, durabilă elaborăm indicatori care ne permit uh, să avem o versiune clară și lucrăm alături de ceilalți comisari, de celelalte servicii ale comisiei, pentru a monitoriza ce se întâmplă, astfel încât obiectivele să fie cuantificabile și să se transforme în obiective concrete. Doamnă Tot, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră legată de platforma de date. Este o temă care mă interesează foarte mult. Dacă am văzut ceva în timpul crizei, am văzut cât de important este să avem acces la date și să existe o partajare în timp real. Cum putem construi baze de date care să fie standardizate, interoperabile? Este un efort pe care îl facem acum și știu că mai avem încă destule de făcut. Pe 20 aprilie, e adevărat că am inaugurat portalul de date pentru COVID-19, care va fi parte integrantă a platformei. Mai avem multe de făcut cât privește armonizarea și standardizarea datelor, însă acum avem inițiative tocmai în vederea sporirii acestor eforturi. În aprilie am cerut uh, ca toate proiectele finanțate prin Orizont 2020 în timpul uh, crizei să aibă open actions pentru date și pentru uh, open access pentru publicare și pentru date. Acesta ar trebui să fie modusul operandi. De asemenea, uh, în luna mai s-au publicat recomandări în ceea ce privește partajarea de date și avem linii directoare specifice în ceea ce privește colectarea și stocarea datelor, de exemplu pentru testele clinice. Toate acestea trebuie să se facă urmărind, bineînțeles, practicile uh, comunității. Vom continua aceste eforturi și pentru următoarele cereri de apeluri și a, vă spuneam, acum suntem pregătiți, avem platforma care trebuie să devină și mai operațională și să lucrăm pe marginea standardizării și armonizării datelor. Cu atât mai mult, cu cât toate aceste chestiuni au legătură foarte clară cu strategia noastră industrială și vă reamintiți probabil toate acele spații de date pe care trebuie să le creăm. Cred că cercetarea ar trebui să fie model și să ne spună care sunt acele aspecte pe care nu le putem neglija sau care trebuie promovate în special. Vreau să revin și la inteligența artificială, date spațiale, sinergii și aici lucrăm cu comisarul Breton. Uh, este o parte importantă din viitorul program Orizont Europa, însă este esențial să ne centrăm pe acele aspecte care vor avea o valoare adăugată pentru UE, care uh, ne vor transforma în lider global și eu uh, cred că mai avem încă piste neexplorate suficient până acum și voi lucra tocmai pentru a întări această cooperare între noi. Doamna Leitao, am răspuns parțial la întrebarea dumneavoastră. Uh, este o întrebare care mă Uh, preocupă și aș vrea ca sutele de uh, mii de companii care au primit acest semn de excelență să nu rămână fără finanțare. Spuneam mai devreme că și statele membre și regiunile au un rol primordial de jucat. Cât privește 5G sau 6G, vă confirm că aceasta face parte din parteneriatele care au fost propuse pentru viitorul parteneriat, pentru viitoarea perioadă. Iar cât privește 5G, cred că ar trebui să fim în stare să spunem că, de fapt, nu suntem atât de întârziați. Din potrivă, s-au făcut progrese cât privește tehnologia 5G. Avem o poziție destul de bună la nivel global, însă trebuie să continuăm investițiile în infrastructură. Și reamintesc aici avem nevoie de o monitorizare a ceea ce se întâmplă în statele membre, pentru că uh, în societatea civilă există oarecare neîncredere uh, față de 5G. Am vorbit în intervenția mea și de campaniile de dezinformare și dacă nu avem încrederea cetățenilor, dacă nu comunicăm bine pentru a spune câtă nevoie avem de 5G pentru a face progrese la nivelul platformelor industriale pentru medicina de înaltă precizie și așa mai departe, atunci noi vom convinge pe cetățeni și cred că ar trebui să precizăm mai bine discursul nostru. Pe de altă parte, nu trebuie neglijat locul strategic al acestei tehnologii și vă confirm încă o dată vom uh, uh, face eforturi în continuare. Dacă vorbim despre viitor, doamnă Nibler, vă mulțumesc uh, pentru că ați vorbit despre quantum computing. Am avut Până acum, inițiativa prin Orizont 2020, peste un miliard pentru acest program. Am avut și o inițiativă în trecut, acum vom încerca să venim cu o propunere mai concretă. Eu, bineînțeles, voi susține o astfel de inițiativă, pentru că cei care vor avea cheia în acest domeniu vor deține cheia viitorului în bună parte. Pe de altă parte, am participat alături de ministrul olandez la lansarea primei inițiative de tip quantum în Europa, ceea ce cred că este un semn pozitiv. Acum va trebui să continuăm eforturile noastre în acest sens. Doamna Spirachi m-a întrebat în legătură cu datele și aș confirma, într-adevăr, e nevoie de investiții în infrastructură, în platformele de partajare a datelor. Din punctul meu de vedere, este esențial uh, accesul și, de asemenea, soluții de piață. Și tocmai de aceea am dat exemplul Consiliului European al Inovării și al platformei pe care am creat-o și platforma pentru datele de cercetare, de asemenea trebuie să vedem cum pot fi utilizate cu adevărat aceste spații de date, cum le putem uh, adăuga, cum putem utiliza datele și cum le vom transforma în uh, soluții care să devină comercializabile și să aducă beneficii. Foarte rapid, în legătură cu întrebarea doamnei Cutahar legată de IMM-uri. Avem 110% uh, din bugetul Consiliului pentru Inovare pentru IMM-uri și cred că este un exemplu foarte bun. Trebuie să cooperăm în continuare cu comisarul Breton și ați văzut în strategia pentru industrie cum definim noi uh, ecosistemele. Însă, aceste ecosisteme trebuie să devină rapid operaționale și pentru mine mai e o chestiune esențială, aceea a capacităților industriale, pentru că vorbim aici despre viitor, despre quantum, inteligența artificială și așa mai departe, dar dacă oamenii nu sunt echipați și cu competențele necesare pentru a avea locuri de muncă, pentru a inventa produse pentru noi companii, nu vom reuși. Și tocmai de aceea, încă de la început mi-am pus această problemă și uh, mă bucur că Institutul pentru Inovare și Tehnologii va avea această capacitate de formare vom uh, lucra în domeniul tineretului și al educației, tocmai pentru a avea o abordare a acestui domeniu. De altfel, doamna Paulus uh, m-a întrebat în legătură cu tinerii și situațiile cu care se vor confrunta și am să vă dau exemplul planului de acțiune pentru educație digitală, care va fi supus unei consultări publice chiar săptămâna aceasta și uh, aș vrea să avem cât mai multe contribuții, pentru că am văzut în ce măsură E esențial să avem astfel de competențe digitale în timpul crizei, deci e important să facem investiții în conectivitate. Toate acestea sunt lecții pe care le-am învățat în urma crizei. Vorbim aici despre conectivitate de care avem nevoie și uh, trebuie să lucrăm și asupra competențelor. La fel și cu o agenda pentru noile competențe, Trebuie să vedem care sunt uh, posibilitățile oferite și de Erasmus+. Plus. Cred că am uh, răspuns oarecum la întrebările dumneavoastră. Da, și cred că și interpreții trebuie să plece la orele 11, dar dacă puteți finaliza, doamnă comisar. Da, în încheiere aș spune că într-adevăr este să învățăm ceva de pe urma crizei și anume că avem nevoie de o mai mare coordonare, avem nevoie de flexibilitate, însă în același timp trebuie să lucrăm pentru a obține mai multe sinergii între politici, instrumente și programele de finanțare. Și dacă ținem cont de toate aceste trei lecții, ne dăm seama că prin cercetare și dezvoltare putem obține un exemplu foarte bun și putem implementa lecțiile crizei pentru ca ele să devină nu doar niște concluzii ale crizei, ci pur și simplu oportunități pentru o schimbare radicală și durabilă, o schimbare uh, verde cu o schimbare economică care să fie bună pentru toată lumea. Mulțumim frumos și interpreții mulțumesc și se opresc aici. Avec vous. Merci beaucoup. Now to end uh, our meeting, uh, I will give the floor to Mr. Peterson, thanking him once again for uh, chairing. În încheierea acestei Mulțumesc încă o dată că ați prezidat ședința de astăzi. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar Gabriel, m-am bucurat să vă văd. Îmi pare rău că s-a auzit atât de prost și că n-am putut să ne înțelegem prea bine. Sper să ne revedem în curând, având în vedere că e un domeniu de atât de mare importanță și interes între membrii comisiei noastre. Încă o dată mulțumim, doamna comisar, mulțumesc membrilor care au pus întrebări în aceste circunstanțe dificile. Vă mulțumesc și domnule Bușoi vă dau înapoi cuvântul. Mulțumesc, dragi colegi, ne vedem pe 29.